So, die Sitzung ist wieder aufgenommen. Reluăm ședința. Stimați colegi, procesul verbal al ședinței de ieri este disponibil dacă există obiecții, vă rog. Nu este cazul, astfel considerăm procesele verbale adoptate.